ordinea de zi a fost încheiată și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Este vorba despre declarația Comisiei în ceea ce privește revizuirea blocarea revizuirii regu- regulamentului numărul 1049 uh, din 2001. Îi dau din nou cuvântul comisarului Borg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac următoarea declarație. Pe 30 aprilie 2008, Comisia a făcut uh, o propunere cu privire la revizuirea regulamentului 1049 din 2001. Aceasta această recomandare era uh, pendentă în fața Parlamentului European după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În martie 2011, Comisia a făcut o nouă propunere separată, dar de asemenea complementară primei propuneri. Obiectivul era acela de a Uh, adapta regulamentul la noul tratat și la Carta Europeană a Drepturilor Omului, care, începând cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este obligatorie atât în momentul în care legile sunt promulgate la nivel european, cât și în momentul în care sunt aplicate la nivel național. Pe 15 decembrie 2011, Parlamentul European a promulgat un raport uh, Uh, suplimentate de o mulțime de amendamente aduse propunerii comisiei. Din punctul de vedere al comisiei, aceste amendamente nu sunt însă compatibile cu acordul interinstituțional în ceea ce privește revizuirile. Comisia și-a prezentat poziția vis-a-vis -vis de Uh, amendamentele PE în uh, comunicarea sa cu privire la acțiunile măsuri, uh, acțiunile adopt, în ceea ce privește măsurile ce vizează Uh, documentele, accesul public la documentele instituțiilor europene. Bineînțeles, Parlamentul European și-a spus din nou uh, poziția, iar poziția Parlamentului European este acum discutată în cadrul Consiliului. Următorul pas este adoptarea unei poziții comune de către Consiliu. În 2012, președinția daneză și-a dorit să ajungă la un acord în a doua lectură. Bineînțeles, Comisia și-a a sprijinit eforturile președinției daneze, însă cu toate acestea, din punctul de vedere a Comisiei, s-a mm, dedicat prea puțin timp uh, trialogurilor între instituții. Ca urmare a acestor uh, discuții uh, hazardate, acordul nu a putut fi atins în 2012. Însă Comisia Europeană își dorește în continuare să poartă o, o discuție atât cu Parlamentul cât și cu Consiliul în ceea ce privește revizuirea acestui regulament. În același timp, însă, Comisia insistă asupra necesității obținerii unui echilibru perfect între, pe de o parte, dreptul fundamental de a uh, a avea acces la documentele Uniunii Europene, drept care este ancorat în articolul 42 a Cartei Europene privind drepturile omului, deci asta pe de o parte și pe de altă parte nevoia de a proteja anumite interese. Printre acestea se numără, bineînțeles, nevoia pro- protejării intereselor publice europene și protejarea anumitor Uh, drepturi fundamentale, de asemenea. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumim pentru această delegație. Acum înceap, începe linia vorbitorilor doamna Renate Somor. Mulțumesc, domnule președinte. Revizuirea acestui regulament din 2001 privind accesul publicului la documente s-a transformat într-un fel de poveste fără sfârșit de ce nu am reușit să um, avansăm în acest dosar? Asta pentru că raportorul nu s-a arătat deloc concesiv, s-a comportat ca un copil încăpățânat, a așteptat uh, ca ceilalți să facă compromisuri fără ca el să accepte ideea de compromis. Și uh, bineînțeles că um, uh, ceea ce a ieșit nu este acceptabil nici pentru Comisie, nici pentru Consiliu, pentru că um, nu este posibil ca toate instituțiile să publice absolut uh, orice demers, ar fi de fapt um, o invadare a pieței cu documente și asta ar duce mai degrabă la lipsă de transparență, pentru că nu mai poți să decelezi informațiile care sunt cu adevărat importante. În felul acesta, cetățenii chiar că nu ar mai reuși să înțeleagă munca noastră. Și, de altfel, și activitatea noastră din Parlamentul European uh, ar deveni imposibilă. Dacă nu ar trebui să încheiem un proces verbal în legătură cu uh, fiecare convorbire pe care o purtăm în Parlament, um, cred că um, nu am mai putea să lucrăm. Eu cred că um, este clar că mecanismele de decizie ale instituțiilor europene trebuie să fie mai transparente. Bineînțeles că ne dorim ca cetățenii să aibă acces la documentele eh, de interes pentru ei, dar trebuie să păstrăm un echilibru, să ținem seama și de cerințele protecției datelor și, eh, pe de altă parte, să existe și spațiu de gândire. Asta ar fi în interesul tuturor părților implicate și acest lucru în negocierile cu Comisia și Consiliul le-am subliniat. Dar raportorul nu acceptă propunerile. Raportul său depășește cu mult obiectivul de a crea mai multă transparență și un acces mai mare al cetățenilor la documente. El se referă și la publicarea informațiilor din uh, procese în curs interinstituționale, deci inclusiv uh, reuniunile informale din cadrul trialogului ar trebui să fie publice. Eu cred că se sare peste cal, pur și simplu. Și să ne gândim că în felul acesta s-ar deschide portița și activității lobbyiștilor, ceea ce nu trebuie să ne dorim se uh, neglijează protecția uh, dreptului de proprietate intelectuală, dar noi nu trebuie să facem publică viața privată. Trebuie să protejăm uh, și informațiile sensibile, inclusiv în ce privește procesele aflate în curs în instanță și multe alte aspecte. Eu uh, cred că trebuie să propunem, să acceptăm propunerea Comisiei. Raportorul are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, doamna Samar reprezintă total greșit poziția raportorului și a Parlamentului, de altfel. Domnule comisar, salut cele spuse de dumneavoastră, dar nu sunteți responsabil de dosar. Acordul de reformare nu a fost urmat de Parlament, lucru subliniat de comitetul nostru. Se spune că au fost făcute eforturi pentru a încerca să ajungem la un acord. Eforturile președinției și ale noastre au fost subminate de Comisia Europeană în um, acțiunile lor în culise uh, și au subminat poziția Parlamentului. Îmi pare rău că nu-l avem aici pe comisarul Șefcovici, care a fost invitat și în Comisia Libe și a refuzat să vină. Și încep să mă întreb dacă este responsabil cu adevărat de dosar sau l-a transferat uh, doamnei Catherine Blair. Comisia, ca să vedem cum stau lucrurile, n-a prezentat propuneri, amendamente sau soluții de compromis pe durata trialogului și poziția sa a fost să stea acolo și să spună nu. Prin urmare, spun Comisiei, dacă uh, vreți cu adevărat progrese, prezentați propunerea dumneavoastră, publicați-o. Eu sunt gata să public uh, propunerea Parlamentului și președinția daneză la fel pe cea a Consiliului. Comisia, ce intenționați să faceți dacă acest blocaj uh, continuă? Uh, retrageți regulamentul și și permiteți uh, justiției uh, să facă ceea ce noi trebuie să facem pentru cetățenii noștri? Există multe cazuri și hotărâri în Curtea de Justiție care uh, ajută la înțelegerea cadrului nou creat de Tratatul de la Lisabona și de curând în um, concluziile sale, uh, avocatul general a spus foarte clar că legiuirea este prin definiție o activitate uh, de legiferare și o societate democratică poate să funcționeze doar pe bază de proceduri. Iată deci că el este de partea noastră, cere deschidere și transparență. Sigur că trebuie să se ajungă la un compromis, dar există niște poziții minime la care nu putem renunța. De exemplu, trebuie să extindem domeniul de aplicare al regulamentului pentru a include toate agențiile, organismele și instituțiile. Trebuie clarificarea faptului că nu există veto la nivelul de stat membru. E nevoie de transparență legislativă, nu există excepție pentru uh, anumite consilieri juridice. Astea sunt pozițiile la care ținem. În rest, Parlamentul este deschis la compromis. Vom avea o rezoluție, o propunere de rezoluție pentru plenara din iunie și în ciuda eforturilor doamnei Sumner, um, acest lucru se va întâmpla. Vom pune pe hârtie care credem noi că este calea de urmat și haideți împreună să încercăm să eliminăm acest blocaj. Parlamentul, fără sprijinul Comisiei și a Consiliului, nu poate merge mai departe. Și dacă blocajul continuă să existe, cetățenii uh, se vor îndepărta și mai mult de proiectul european într-un moment esențial. Dumneavoastră veți fi um, cei care nu ați sprijinit uh, Europa și Parlamentul nu va fi partea unei strategii așa de dăunătoare. Herzlichen Dank, Herr Cashman. Vă mulțumim, domnule Cashman. Urmează doamna Judith Sargentini. Goed, voorzitter, dank u wel. Um, voor... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am purtat astăzi o dezbatere cu privire la programul de la Stockholm. Vorbeam despre cooperarea europeană în domeniul siguranței, libertății și justiției și vorbeam uh, uh, în cadrul acestei, uh, spuneam în cadrul acestei discuții, importanța pe care trebuie să o acordăm doleanțelor cetățenilor europeni. Și iată că din nou ne, ne ajungem la același subiect. Uh, discutăm acum despre documente. Documente care în mod normal ar trebui să fie la dispoziția tuturor. Practic, uh, democrația are la bază tocmai eliminarea secretului, uh, are la bază transparența absolută. Însă am senzația că Comisia Europeană luptă doar pentru secret, pentru păstrarea secretului. E o adevărată conspirație a secretomaniei aici. Uh, cetățenii sunt interesați de activitatea Comisiei Europene, sunt interesați de activitatea Parlamentului European și a Consiliului European. Dacă jucăm cu cărțile pe față, atunci uh, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, atunci și accesul la toate documentele noastre ar trebui să fie garantat. Există state precum Danemarca, uh, Regatul Țărilor de Jos, care sunt într-adevăr foarte, foarte transparente, iar acesta este modelul pe care ar trebui să-l urmăm cu toții. Am senzația că Comisia Europeană încearcă să creeze ceva aici, un fel de struț, cămilă care este moartă de la bun început. Nu aveți încredere, mi se pare, nici nou, noi și nici în cetățenii europeni. Mulțumim, urmează domnul Papa Nicolau. Chestii... Mulțumesc, domnule președinte. A existat o dezbatere interesantă în legătură cu punerea în aplicare a programului de la Stockholm și am convenit, pe de altă parte, că ne aflăm în întârziere cu acest regulament și că trebuie să avansăm. Este obligația care decurge din tratatul de la Lisabona de a facilita accesul cetățenilor la documentele elaborate de instituțiile europene. Este o chestiune de responsabilitate. Eh, eu cred că nimeni eh, nu poate să afirme contrariul. Deci eh, este clar că trebuie să existe transparență, dar în același timp datele legate de persoană nu trebuie să fie publice. Trebuie să găsim echilibrul potrivit, să nu sacrificăm anumite drepturi în favoarea altora. Trebuie să ținem seama de interesul public față de anumite documente. Pe de altă parte, trebuie să protejăm persoana și trebuie să îi protejăm pe minori. Deci, a fi transparenți nu este întotdeauna foarte ușor iar uh, întâlnirea dintre raportori și raportorii din umbră au existat multe conflicte din acest punct de vedere. Deci um, am uh, lucrat intens din momentul uh, comunicării comisiei, dar um, Ă, trebuie să ne gândim și la ă, documentele confidențiale și trebuie să existe din acest punct de vedere o evidență. De ce, domnule comisar, nu există o asemenea listă a documentelor confidențiale? Ă, ca să știm, independent de ideea dacă avem sau nu acces la acest tip de documente. Mulțumesc! Domnul Claude Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să îl felicit pe domnul Michael Cashman și să uh, spun că înțeleg dezamăgirea pentru că nu-l avem aici pe domnul comisar. Am dorit să avem această discuție pentru a înțelege cum evoluează lucrurile pe acest dosar. Discuția de astăzi ne dă ocazia să spunem încă o dată că ne dorim să ajungem la un acord privind accesul la documente. În ciuda dezamăgirilor, avem totuși un acord în primă lectură adoptat în 2011 care uh, continuă să rămână valabil și insistăm ca uh, dosarul să fie adoptat înainte de finele mandatului în 2014. E nevoie de transparență și responsabilitate în fața cetățenilor europeni care uh, își pierd încrederea din ce în ce mai mult în instituții publice, în partidele politice. Și această întârziere și tărăgănare a procedurii uh, politice a dus la uh, reducerea încrederii cetățenilor. Din 2008 dosarul acesta este pe rol și vreau să invit Consiliul și Comisia să ne spună care sunt obstacolele cu adevărat. Uh, putem găsi numitori comuni uh, și în același timp să uh, înțelegeți că nu vom fi de acord cu diluarea competențelor legislative. Sperăm să putem ajunge la un compromis, dar dacă nu, Comisia să ne spună ce intenționează să facă pentru a asigura progresul. Repet cele spuse de domnul Cashman. Cetățenii își doresc ca Parlamentul uh, să răspundă în fața lor cu privire la ceea ce fac în numele lor și același lucru, sunt sigur, e valabil și pentru Consiliu. Suntem acum într-o epocă diferită, oamenii doresc să știe ce se întâmplă și uh, întârzierile în acest dosar pe care le vedem trebuie să uh, se termine Consiliul și Comisia trebuie să înțeleagă cum stau lucrurile în lumea reală și de aceea sunt în totalitate de acord cu cele făcute de domnul raportor. Mulțumim, urmează doamna Infeld. Vă mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe doamna Sommer. Ea a apărut de-a dreptul Uh, încarnarea lui Humphrey din uh, serialul Prime Minister. Nu, mi-ar, nu aș fi crezut niciodată că vreun europarlamentar va spune vreodată că nu e bine să oferim prea multe documente cetățenilor europeni pentru că, i-am putea, uh, pentru că cetățenii ar putea deveni confuzi. Uh, nu, nu, este absolut uh, inacceptabil să auzim așa ceva în Parlamentul European. Iată, secretomania începe să își facă simțită prezența până și în Parlamentul European. Stimată doamnă Sommer, uh, stimată reprezentant al Comisiei, cetățenii europeni își doresc transparență. Transparența este dovada democrației mature. Vorbim cu toții, uh, și noi, și Comisia, și Consiliul. Văd că uh, domnul comisar este absolut fascinat de intervenția mea. Domnule președinte, vă rog să-i atrageți atenția domnului comisar că totuși purtăm o dezbatere aici. Domnule președinte, domnule comisar, îmi cer scuze. Domnule comisar, uh, vorbitorul vi se adresează. Doamna Infeld, asta dacă vreți, bineînțeles, să mă ascultați. Deci vorbim și noi, vorbește și Comisia despre recâștigarea încrederii cetățenilor europeni. Și cu toate acestea, iată, nu există în Comisia Europeană o cultură a transparenței. Și uh, eu uh, sunt uh, martorul cât se poate de uh, abilitat să spună lucrul acesta pentru că am dat în judecată Comisia Europeană, o să, dau, o să dau în judecată și Consiliul European dacă e nevoie. Stimați, stimate domnule comisar, dacă cetățenii europeni își doresc să aibă acces la informații, o pot Uh, îl pot obține de unii singuri. Gândiți-vă doar la Wikileaks, gândiți-vă la ce s-a întâmplat în cazul ACTA. În cazul ACTA, Comisia a oferit cât mai puține informații cu putință, însă cu toate acestea cetățenii europeni au acționat. Deci este dovada clară a faptului că uh, transparența trebuie să fie garantată. Doamna Auken. Mulțumesc. Ne aflăm într-o situație în care neîncrederea cetățenilor în uh, față de instituțiile europene este în creștere și mai ales uh, neîncrederea față de comisie. Și am impresia că la nivelul comisiei există indiferență față de această neîncredere. Dar noi trebuie să ne gândim că într-o administrație, de fapt, cetățeanul se află în centrul atenției și trebuie să existe o deschidere absolută față de cetățean când am uh, încercat să îi atragem pe cetățeni în uh, a susține ideea tratatului de la Lisabona, s-a spus va deveni o Europa în care uh, voi să vă puteți implica. Dar reacțiile au fost nefericite pentru că um, Comisia și Consiliul care a fost uh, condus în momentul acela de uh, Danemarca a spus că s-ar putea întâmpla ca uh, de fapt lucrurile să devină mai închise față de voi. Și acum mi se pare că la nivelul comisiei lucrurile sunt abordate la fel, ca și când nu ar exista un suflu nou în Europa. Eu uh, nu cred că este acceptabil să uh, nu corectăm lucrurile. Noi toți putem face greșeli, dar ă, al pune pe cetățean în centrul eforturilor noastre ar ă, duce, ar spori încrederea lui în instituțiile europene și doar i-am ă, promis cetățeanului că vom face acest lucru. Doamna Corața Bieci. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul publicului la documente e important pentru a crește transparența și a implica cetățenii în procesul legislativ. După ani de eforturi de revizuire a regulamentului, a venit momentul să rupem blocajul. Parlamentul este pregătit și cer Comisiei, Consiliului și președinției să se alăture Parlamentului la masa de negociere și să înceapă, reînceapă discuțiile cu o abordare constructivă. Noul regulament ar trebui să fie adoptat până la finele mandatului actual. Nu e vorba de soluții de compromis sau scurtături, ci de creșterea transparenței în mod transparent și responsabil. Trebuie să facem eforturi, toate instituțiile europene, pentru a readuce încrederea cetățenilor europeni în uh, Europa uh, echivalăm transparența cu uh, secretul, de ce ne temem până la urmă? Nu avem nimic de ascuns. Sigur, trebuie să existe și excepții. Subiectul este unul complex. Protecția datelor, integritatea personală uh, trebuie să fie respectate. Însă, dragă Sofie, accesul public nu înseamnă Wikileaks eu o să continu să mă angajez pentru a susține transparența și responsabilitatea uh, Parlamentului. Îmi voi publica și calendarul și numele lobiștilor cu care mă înțeles și o să mă opun oricărui vot secret. Domnule președinte, cetățenii au dreptul să știe cum să iau hotărâri în numele lor, fiindcă asta le afectează viețile. Haideți să ne deschidem porțile și, și să-i uh, încurajăm nu doar să stea alături de noi, ci să participe, să-i facem să se simtă partea unei comunități unde deciziile sunt luate în mod democratic, să le arătăm că sunt cu adevărat reprezentați. Haideți să facem un efort împreună și să adoptăm acest regulament. Doamna Bild, acceptați o întrebare din partea doamnei Intfeld? Vă rog, stimată colegă. Yes, thank you. Mulțumesc. Întâi de toate, ca să elimin o neînțelegere, n-am spus că Wikileaks trebuie să înlocuiască regulamentul privind transparența. Am spus că cetățenii, dacă nu au altă cale, își fac singur dreptate și aș vrea să știu, fiindcă mă alătur declarației dumneavoastră, cum o fac și alți colegi, uh, dar contrazice oarecum declarația făcută de doamna Sommer înainte și cred că ar fi foarte util dacă am ști până la urmă care va fi poziția PP-ului. Sper că va fi cea pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Doamna Bilt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc, Sofie, pentru că ai clarificat că nu te referai la Wikileaks, uh, fiindcă integritatea personală și lupta împotriva defăimării nu este ceea ce urmărim noi cu deschiderea dosarelor către cetățeni. În familia PP este un consens larg. Vrem o creștere a transparenței și a deschiderii. Adică vrem să ne apropiem de cetățeni, să eliminăm acest uh, decalaj demografic, de, democratic Există modalități de a avea trialoguri informale, uh, poate ne întâlnim, de exemplu, pe coridoare și facem un schimb de documente. Există posibilitatea ca ce nu trebuie să fie dezvăluit să nu fie, dar trebuie să discutăm. Cu toții suntem de acord că negocierile trebuie să reînceapă și să eliminăm acest blocaj. Mulțumesc, Sofie. Frau Wikström. Vă mulțumim, urmează doamna Wikström domnule președinte. Dezbaterea aceasta nici măcar n-ar trebui să fie purtată într-o Uniune Europeană modernă, uh, într-o Uniune Europeană aflată în, secol, în secolul 21. Această dezbatere ar fi trebuit să fie purtată în secolul trecut. Uh, ce trebuie să stabilim noi acum este cine ceea ce trebuie să stim, uh, stabilim noi acum este nu cine anume deține uh, documentele, care dintre instituțiile europene, pentru că posesia este cât se poate declară, proprietatea este cât se poate declară și anume cetățenii europeni sunt uh, deținătorii tuturor acestor documente. Prin urmare, nu despre asta trebuie să discutăm noi acum, ci trebuie să discutăm despre modul în care putem oferi accesul la toate documentele Uniunii Europene

Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a spune foarte clar că noi în comisie suntem dedicați pentru reformarea și îmbunătățirea regulamentului actual. Propunerea comisiei este în acest sens, avem un regulament compatibil cu tratatul de la Lisabona și cu Carta europeană, Uniunii Europene. Sigur, pentru a ajunge la un acord, este important ca cei doi colegiuitori să negocieze și să ajungă la un acord. Și vreau să vă reamintesc că încercarea președinției daneze de a ajunge la un acord de compromis nu s-a um, concretizat într-o reușită. Majoritatea statelor membre sunt de acord cu Comisia și nu sprijină amendamentele venite din partea Parlamentului. Președinția cipriotă a explorat posibilitatea de a găsi o bază comună, însă a conchis că nu există condițiile necesare pentru un compromis. Și președinția actuală irlandeză, din câte știu eu, nu a avut inițiative pe acest dosar. Dar, oricum, chestiunile acestea țin de trecut, trebuie să privim spre viitor și Comisia se poate angaja să uh, redeschidă subiectul cu următoarea președinție lituaniană, să uh, rediscute în Consiliu subiectul și să organizeze trialogurile necesare pentru niște negocieri de succes. Vă mulțumesc. Domnul Cashman are un punct de procedură. Este un punct procedural foarte important, având în vedere că Parlamentul are o poziție total diferită în ceea ce privește rolul jucat de Comisie în negocierile de sub președinția daneză și cipriotă și suntem gata să ne publicăm amendamentele și propunerile. Am vrea să știm în această situație, Comisia se angajează să-și publice amendamentele și propunerile pe care le-a adus la negocieri? fiindcă n-au adus nimic. Dar dacă doresc să demonstreze că raportorul este cumva lovit de amnezie, atunci să le publice. Motivul pentru care ne aflăm în acest impas este tocmai că trebuie să existe o primă lectură în Consiliul. Fără o primă lectură, Comisia trebuie să fie de acord cu noi sau să-și retragă propunerea. Mă tem, deci, că problema este Comisia în acest caz. Aceasta, acesta n-a fost un punct uh, procedural, uh, a fost mai degrabă o întrebare adresată comisarului. Domnule comisar, doriți să răspundeți? I think my appeal is to look forward. Domnule Cashman, trebuie să privim înainte. Comisia își dorește să discute acest uh, subiect în timpul și alături de președinția lituaniană. În ceea ce privește poziția Comisiei, Comisia a avut, a publicat o comunicare prin care răspunde la amendamentele adoptate în 2011, în decembrie 2011, de către Parlamentul European. Dar ce pot să vă spun eu acum? Haideți să privim înainte. Sunt sigur că în timpul președinției lituaniene trialogurile vor reîncepe. Domnul președinte, vă mulțumim. Acestea fiind spuse, dezbaterea s-a încheiat. Votul va fi uh, organizat în iunie. Mâine ne vom reîntâlni la orele 8 și uh, jumătate. Vom discuta până la 14.30. Ordinea de zi a ședinței de mâine.